Buenas tardes. Vamos a comenzar la Comisión de Control Presupuestario. Buenas ziua, începem ședința noastră de control bugetar. Vă rog să păstrați liniștea în sală. Doamna Holmeier n-a putut să vină astăzi, așa că o să prezidez eu această ședință. Și, în primul rând, Um, vreau să salut pe toți cei prezenți. Începem cu adoptarea ordinii de zi. După cum se obișnuiește, membrii au primit uh, proiectul de ordine de zi prin e-mail. Mai este disponibil și prin e-meeting. Nu știu dacă sunt obiecții. Dacă nu, se consideră aprobată ordinea de zi fără modificări. Odată aprobată aceasta, vă informez că zimbile disponibile sunt franceză, germană, italiană, polonă și română. La reuniunea comună cu Envi și Agri avem și interpretare în portugheză. Reuniunea se transmite prin internet și se poate urmări prin pagina uh, web a comisiei noastre. Începem cu punctele 3 și 4, prima rundă de vot, proiectul de aviz cu privire la mecanismul de recuperare și reziliență și acordul uh, provizoriu ca urmare a negocierilor interinstituționale de revizuire a regulamentului OLAF. După cum uh, s-a întâmplat și ultima dată, o să votăm prin noul uh, instrument e-Vote care permite votul la distanță. Este foarte asemănător cu procedura din uh, plen și nu permite excluderea um, uh, voluntară. Toți membrii trebuie să o folosească. O să începem să um, menționăm cum se desfășoară votul, se verifică uh, quorumul, ați primit uh, uh, buletinele de vot prin e-mail um, și avem o primă sesiune de la 13.45 la 14.45. Când se deschide votul, veți uh, primi de pe um, mailul um, cont uh, un uh, link la formularul online ca să puteți vota Uh, apoi veți avea timp să introduceți în EP Vote, se creează apoi un document uh, PDF pe care trebuie să-l trimiteți prin mail de la adresa dumneavoastră oficială uh, de Parlament către contvote@europa.eu. și să nu depășească 14.45. Dacă aveți probleme tehnice, să, să vă adresați uh, MEP IT Support și uh, membrii din sală pot să voteze și ei prin această aplicație, să trimită uh, ori un scan, ori o fotografie a buletinului de vot. Acum să verificăm uh, formul pentru prima rundă de vot. Aș dori uh, să le cer tuturor membrilor care sunt conectați de la distanță să apase pe butonul Raise Hand ca să putem număra, pentru că ne trebuie cel puțin 8 eurodeputați ca să putem să votăm. ¿Está bien? ¿Tenemos quórum? Avem quórum? Da. Se pare că avem, așa că putem să votăm. Înainte de toate, trebuie să vă informez că, având în vedere o eroare pe lista de vot, aveam unele dintre amendamente uh, ca fiind reprezentate de către SND. Nu a fost cazul, s-au retras și nu știu dacă se vor um, um, modifica acum, dar ve veți avea după aceea rezultatele finale. Înainte să um, trecem la vot, nu știu dacă raportorii vor să uh, intervină Doamna Holbeier nu cred că este. Dacă da, atunci are ocazia. Sau domnul Marinescu. Si no, levantan la mano, entenderemos. Domnule Marinescu. the button, Mr. Marinescu. I press the button. Press the button, Marinescu. Adelante. Aveți cuvântul, domnule Marinescu. is better home than in the parliament. E mai bine acasă decât la parlament. Can you hear me? Si. Si. Yes. Mă auziți? Mulțumesc, uh, bună ziua! Vreau să vă mulțumesc că avem regulamentul OLAF care se referă la cooperarea cu EPO. În același timp, mă bucur foarte mult uh, să spun că Parlamentul a reușit să includă în uh, textul final multe propuneri care vor face ca activitatea OLAF să fie mai eficientă. Uh, controlul, accesul la documente și alte chestiuni uh, foarte preocupante. Sunt câteva dispoziții care, după părerea mea, vor face ca activitatea OLAF să se îmbunătățească. Cred că încă mai avem de lucru, așa că am lucrat în acordul final o dispoziție în care cerem o evaluare și cerem revizuirea acestui regulament. Vă mulțumesc foarte mult pentru uh, munca depusă, mulțumesc uh, și raportorilor din umbră și consilierilor pentru ce au făcut în această perioadă. N-a fost ușor dar cred că rezultatul este unul foarte bun pentru Parlamentul uh, European. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias! Mulțumim um, foarte mult, Marian! Se deschide acum uh, votul până la 14.45. Mai departe, în această primă parte a reuniunii avem Uh, prezentarea a trei raporturi, uh, rapoarte speciale ale Curții de Conturi. Avem uh, printre noi reprezentanța ai Curții și ai Comisiei Europene. Prima prezentare va fi cea a raportului special 12 pe 2020 cu privire la Centrul um, European, Platforma Europeană de Consiliere pentru Investiții. Dau cuvântul doamnei Anemie Turtleboom de la Curtea de Conturi. Vă dau cuvântul. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri, vreau să vă mulțumesc pentru uh, oportunitatea de a prezenta acest um, raport uh, cu privire la platforma europeană pentru consiliere investiții, care își propunea să, să sporească investițiile în Europeană, dar al cărui impact este limitat. O să vă uh, spun de ce avem acest um, audit, să vă spun care a fost domeniul de aplicare înainte să trec la uh, concluzii și la recomandări. Vedeți uh, pe slide, la uh, pagina 3, că această platformă a fost uh, creată în 2015 ca parte din planul de investiții pentru Europa, care își propunea redresarea după criza financiară. Ideea era de a um, acorda investiții pentru proiecte din Europeană prin furnizarea de consiliere uh, și platforma mm, operează ca parteneriat între Comisia Europeană și Banca mm, Europeană pentru Investiții și lucrează cu uh, instituțiile sau băncile naționale de promovare și cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Bugetul european acoperă peste 75% din bugetul platformei, uh, BEI uh, acoperă celelalte 25%. Aproape 70 de milioane de euro au fost puse la dispoziția platformei din bugetul Uniunii Europene pe perioada auditului nostru, adică 2015 până în 2018. Pe slide-ul 4. Obiectivul um, uh, auditului nostru era să vedem dacă platforma s-a dovedit a fi un instrument uh, util pentru a spori investițiile și am examinat dacă a întâmpinat uh, nevoile de consiliere pe lângă cele care erau deja disponibile din alte surse ale Uniunii Europene dacă uh, era operațional așa cum uh, uh, trebuia ca să-și uh, atingă scopurile uh, ar fi dus la investiții pe baza unei consilieri potrivite. Vedeți că am constatat că platforma a fost um, înființată ca un instrument pe bază de cerere, adică se aștepta ca solicitanții să vină de la sine. Comisia Europeană, BEI, nu au uh, desfășurat o evaluare uh, anterioară a nevoilor de consiliere de nivelul cererii sau de resursele acordate. Ce s-a întâmplat este că platforma a primit cereri foarte puține, în medie doar una pe zi, prea puțin ca să existe un uh, impact asupra investițiilor în Europeană. Cei dintre dumneavoastră care aveți uh, PowerPoint-ul la, în față, vedeți că um, cota de solicitări care a venit direct prin uh, site-ul platformei a scăzut drastic din 2016, de, deși um, solicitări din alte surse au fost în creștere constantă din 2015 până în 2018. În uh, graficul uh, cu culoane orizontale uh, din dreapta arată că um, din finanțarea de la Uniunea Europeană s-a constatat un nivel scăzut de um, activitate și, și bugetul a fost folosit puțin, cam un sfert din uh, fondurile disponibile au fost uh, cheltuite. Pentru a putea, putea um, primi mai multe solicitări, e nevoie să se promoveze și mai mult activitățile platformei. Așa că am um, uh, recomandat o cooperare mai mare cu băncile naționale de Um, promovare sau cu instituțiile pentru a sprijini și mai mult accesul la sprijin din partea platformei. Apoi am constatat că beneficiarii au fost mulțumiți de consilierea personalizată pe care au primit-o și Vedeți asta în uh, graficul 4. Vedeți uh, cu verticală că 80% dintre respondenți au uh, considerat că platforma a avut o contribuție la um, finanțare ca fiind ridicată sau foarte ridicată și majoritatea au considerat că s-a adaptat nevoilor lor. Însă trebuie nuanțat că serviciile prestate de către um, platforma au fost gratuite. În ciuda satisfacției beneficiarilor, uh, Uh, cu serviciile platformei, noi am constatat că, de fapt, aceasta nu a țintit sprijinul acolo unde era nevoie mai mare. La um, uh, scurtă vreme după înființarea platformei s-a um, uh, demarat un studiu care, să, care a constatat că să există nevoi de finanțare neîntâlnite în Uniunea Europeană, care nu au fost satisfăcute. Acestea au fost subliniate mai clar pe surse în studiu am văzut uh, printre state Bulgaria, Croația, Ungaria, Lituania, România, Slovenia și um, ca sectoare de top uh, transportul, energie, mediu și um, eficiența resurselor. O constatare pozitivă a auditului este aceea că 83% din um, um uh, sectoarele prioritare dintre misiunile de acolo și 53% dintre statele membre cu nevoi de vârf erau acoperite, dar doar 10% au acoperit uh, sectoarele prioritare în uh, primele state membre identificate în studiu. Însă nu a existat o strategie foarte clară pentru stabilirea criteriilor sau procedurilor pentru a ținti sprijinul acolo unde ar putea să aducă mai multă valoare. O abordare mai proactivă ar fi fost necesară pentru a veni în întâmpinarea nevoilor uh, de consiliere pentru a sprijini și mai mult um, uh, un sprijin țintit în viitor, e nevoie de a se găsi niște criterii specifice pentru a evalua sprijinul de consiliere, um, tip de sprijin um, și sectoare și potențial. Pentru a, de asemenea, trebuie să se sporească măsurile de evaluare, de screening, pentru a se stabili uh, prioritățile și pentru a se dezvolta în continuare cooperarea cu instituțiile și băncile naționale de, promo- de promovare pentru a îmbunătăți acoperirea geografică. De asemenea, am constatat că procedurile hub-ului au fost insuficiente pentru a face un follow-up dacă acele uh, misiuni de consiliere chiar au dus uh, la rezultate bune după aceea, însă activitatea platformei a fost prea mică pentru a face o evaluare consistentă. vedeți uh, un alt grafic care arată bugetul uh, platformei și cât din el s-a cheltuit, uh, cât ar fi permis bugetul să se acopere. De fapt, ar fi fost de trei ori mai multe decât au fost primite. Au fost um, pe o perioadă um, de peste trei ani 1900 91 dintre care uh, puține au fost, foarte, uh, au fost chiar încheiate. Constatăm de asemenea că 1% din proiectele EFSI au beneficiat de pe urma uh, unui uh, um, consilier pe perioada auditului nostru, deci foarte puțin. Pentru a încheia, în lumina probelor limitate cu privire la uh, sporirea uh, resurselor în Europeană, vrem să vedem dacă s-a ajuns la investiții prin uh, indicatori legați de rezultate, prin ținte, prin compararea costurilor concrete ale fiecărui proiect încheiat uh, și partea de așteptări pentru a vedea mai bine care a fost performanța hub-ului. Aș dori să-mi închei uh, prezentarea prin a sublinia că toate recomandările sunt relevante pentru Uh, viitorul uh, noului, uh, noii platforme Invest EU. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias. Vamos. Mulțumesc foarte mult. Acum are 5 minute doamna Grapini, raportor. Maria, dacă ești acolo, ai cuvântul. 5 minutos. Mrs. Grappini, we will refresh your connection and then please... Doamna Grappini, o să facem refresh la conexiune și să încercați din nou după aceea. Maria, ¿estás ahí? Maria, ești acolo? Disconnected. Bueno, podemos continuar con el... Putem să continuăm cu lista și apoi uh, încercăm din nou să vedem dacă se poate conecta mai târziu Maria. Ești acolo, Maria? Si estás, mm, dale al buton. Dacă da, apasă pe buton și începe să vorbești. No? Pasamos a José Manuel Fernández. No, José Manuel Fernández. Ai două minute. Uh, toată lumea de acum înainte, mai puțin doamna raportor, uh, se va um, încadra la două minute. Avem o ordine de zi foarte încărcată astăzi. Uh, Adelante, José Manuel. Yes, can you read me? José Manuel, mă auziți? Vă mulțumesc foarte mult. Am fost raportor pentru fondul de investiții strategic și sunt raportor și pentru InvestEU și pentru uh, acest, platformă de consiliere acest advisory hub. Nu e vina sa că nu a îndeplinit tot ceea ce și-a propus până la urmă. Cred că a fost mai simplu pe undeva pentru proiectele mai mari, mai ușor pentru ele să atragă investiții mai mult decât un proiect de dimensiuni mic. Dar tocmai o astfel de platformă este esențială pentru micile proiecte și iată de ce această platformă de consiliere nu poate să fie de sine stătătoare. E nevoie ca în fiecare stat membru, împreună cu băncile de promovare națională sau cu centrele și platformele de consiliere naționale, să se poată ajuta aceste proiecte, pentru că ele au nevoie de o intermediere financiară pentru a putea fi puse în aplicare. Și atunci, fără a se face legătura între platforma de consiliere care figurează în regulamentul Fondului de Investiții Strategic, EFSI, și care va figura de altfel și în regulamentul Invest EU, fără ca el să beneficieze de antene și centre naționale, platforme naționale sau regionale, succesul nu se va manifesta. Și asta nu să fie vina platformei de consiliere, ci vina va fi a neexistenței acestei rețele de centre sau platforme naționale de consiliere. În al doilea rând, în momentul în care am creat această platformă, am mai avut un obiectiv și anume să existe uh, proiecte și platforme care să se manifeste între statele membre, pe Uniunea Energetică, pe Uniunea de Digitală, Acolo avem niște platforme, dar nu la platforma de investiții unde se poate face investiții transnaționale, transregionale. Iată de ce ar fi important ca a, platforma să aibă și în vedere și astfel de proiecte, dar pentru asta e nevoie de voință politică în fiecare stat membru. Și atunci, fereastra de tir pentru investiții strategice va fi uh, una care se va deschide numai când vom avea și platforma. În orice caz, mulțumesc curții de audit, uh, curții de conturi pentru uh, avizul său. Mulțumesc. Doamna Grapini? La conexión nos dicen que es un poco mala, María. Se pare că este o conexiune destul de slabă, Maria. Nu știu cum am putea să încercăm să o îmbunătățim. Mergem mai departe cu lista noastră și încercăm mai târziu. Catalin ce? Catalin ce? Ești acolo? Ai cuvântul, două minute. Al tiempo. Uh, good afternoon, thank you very much, Chair. And, uh... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, și mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul său. Cred că monitoriza acest prim an de la înființarea platformei poate să însemne că în viitor platforma va putea să fie încă și mai de succes, va putea să aducă mai multe investiții și vom putea și corecta anumite neajunsuri. Uh, raportul de la Curtea de Conturi arată că această platformă nu a fost foarte eficientă în toate activitățile sale, dar uh, beneficiarii au fost, uh, uh, în general, satisfăcuți. Au fost și principale probleme, probleme legate de bătaia, să zicem, și amploarea acest, acestei platforme. Este foarte clar că e nevoie, e nevoie de, o promo, de o cooperare cu băncile naționale de promovare și de, cu structuri asemănătoare. Deci, amprenta geografică a acestor inițiative trebuie să fie lărgită este foarte clar că băncile comerciale și de promovare trebuie să uh, coopereze mai mult între ele și aici am constatat totuși un eșec. Mă întreb de ce. În ce privește faptul că IMM-urile ar trebui să fie vizate de platforma uh, aceasta, este logic, având în vedere și contextul economic uh, dificil este bine ca investițiile în general să fie uh, monitorizate, eficiența unei astfel de platforme, așa cum a făcut-o Curtea de Conturi și mulțumesc pentru acest aviz. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, Catalin. Micula Spexa, ești acolo? Yes, la palabra. I hope you can hear me. Da, sunt și sper că mă puteți auzi. Te, te auzi, mai două minute. Ok. Uh... Da, foarte bine. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor. Cred că rolul acestei platforme de consiliere pe investiții este o idee bună, însă e nevoie de o strategie foarte clară în legătură cu pregătirea acelor proiecte de finanțare, mai ales pentru schimbările climatice și digitalizare. În raport se mai spune că s-au onorat mai puține cereri de informare uh, decât putea să ducă platforma și poate că nu s-a țintit suficient pe, eh, către statele membre cu cele mai multe nevoi de consiliere. Este foarte clar că proiectele prioritare și investițiile aferente nu au fost întotdeauna foarte vizibile pe platformă. Este clar că e nevoie de informații în legătură cum să faci un proiect și să obții finanțare. E nevoie de ceva mai proactiv din partea platformei. Uh, legătura video și audio este foarte proastă. Ne scuzați pentru calitatea interpretării. În 2007, continuă domnul Pecșa, regulamentul a cerut ca platforma să fie mai activă pentru a, a, a aduce mai multe proiecte în statele membre pe priorități cum ar fi sectorul digital, investiții, investiții transfrontaliere și schimbările climatice. Însă am mai multe întrebări. Aceste recomandări au fost oare pus, luate în considerare după anul 2008 și apoi considerați că comisia, propunerea comisiei Uh, pentru o platformă care să fie aferentă InvestEU, uh, cum o să fie oare primită și cum să facem ca platforma să fie tot mai mult orientată către proiecte și susțină de proiecte digitale și verzi, ecologice. Mulțumesc, Maria Grapini. Încercăm din nou. Porque eres nuestra ponente. la portadora nuestra. Continuamos. Mergem mai departe. Domnul Richard Czarnecki. Richard? Señor Czarnecki? Adelante, tiene la palabra. Aveți cuvântul. Two minutes. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte innej Sunt în sală, nu sunt conectat la distanță pentru că am avut ceva probleme la o altă ședință. Ce să spun eu despre acest subiect? Este ceva esențial, e bine că discutăm despre el și voiam să atrag atenția asupra unui lucru care poate parte pare evident. Ca Parlament European avem răspunderea pentru a, această platformă, pentru că se ocupă de lucruri foarte importante și cred că, indiferent de culoarea noastră politică, trebuie să putem să analizăm și să evaluăm. Mulțumim. Ultima ocazie, doamna Grapini. Să Sunteți acolo? No, pues lo sentimos mucho, Maria. Eh, nu, atunci îmi pare foarte rău, Maria. Am încercat. Trecem la domnul Casoni, de la, de la comisie. Aveți 5 minute. Eh, <clears throat> thank you very much, Chair, for... Mulțumesc foarte mult, uh, doamnă președinte, că dați cuvântul Comisiei. În primul rând, vreau să subliniez că avem o... și am avut o bună cooperare cu Curtea de Conturi și, într-adevăr, Comisia și BEI vor accepta și acceptă toate recomandările Curții de Conturi. Uh, ceea ce va însemna mult pentru viitorul platformei de consiliere în investiții. Însă, deși vom respecta și ne convin com, uh, recomandările, nu suntem convinși de concluzia generală care spune că platforma nu, nu uh, răspunde așteptărilor. Să nu uităm calendarul, uh, timpul care a fost analizat de către Curtea de Conturi dar este foarte clar că doar pe termen mai lung se poate face o adevărată analiză a impactului acestei platforme. Și la o astfel de platformă, timpul de maturizare ar fi cam de 10 ani și nu de 3 ani. Să nu uităm că pregătirea proiectelor și fazele de care vorbim în general uh, sunt faze preliminare. Aici, bineînțeles, uh, platforma are impactul, mai ales în zonele mai puțin dezvoltate. După un an și jumătate, în anul 2020, dacă este să tragem linie, putem să spunem că au crescut de patru ori numărul de proiecte care chiar au ajuns la maturizare, maturitate. Și este clar că în momentul în care proiectele au primit sprijinul acestui hub, acestei platforme, multe dintre ele uh, au început să funcționeze. 40 de miliarde de investiții, suma de care vorbim este una deosebit de mare. Într-adevăr, curtea spune pe bună dreptate că uh, perioada de finalizare a fost un pic cam uh, lentă, dar uh, după care lucrurile s-au petrecut mult mai rapid. Trebuie spus că platforma totuși a dat satisfacție beneficiarilor, printre altele. Această platformă noi considerăm că și-a îndeplinit uh, misiunea de a aduce informații legate de investiții, însă faptul că um, studiul a fost făcut când a fost făcut uh, nu uh, arată cu adevărat impactul acestei platforme astăzi și nici viitorul său. 65% dintre activitățile platformei s-au orientat către țările de coeziune, ceea ce e foarte bine ca prioritizare. Și de asemenea s-a pus accentul pe un alt aspect important și anume faptul că s-a țintit informația pentru IMM-uri, mai cu seamă în România, Uh, țara care a apelat cel mai mult aceste servicii, Bulgaria, Croația, sunt țări unde sectorul IMM-urilor este într-adevăr în uh, plină expansiune și foarte dezvoltat. Deci cele mai multe resurse au fost uh, dedicate priorităților Uniunii Europene și proiectelor legate de climat, Așa cum s-a văzut, am avut proiecte privind eficiența, eficiența energetică în Republica Cehă, ca exemplu, sau soluții fără dioxid de carbon în alte părți. Iar în Florența, în Italia, am avut o strategie pentru adaptarea la schimbările climatice, ceea ce era absolut necesar având în vedere locul unde este situat acest oraș. De asemenea, s-a pus accent pe acele orașe circulare, în economia circulară. În Sofia în Bulgaria, acolo s-au făcut astfel de foto și au avut loc astfel de proiecte. Deci, de-a lungul anilor s-au rezultat lucruri foarte interesante și importante și platforma a avut uh, un rol decisiv în, când vine vorba de a atrage resurse și investiții în alte orașe, uh, în Bulgaria, de pildă. Trebuie spus pe ansamblu că s-a pus accentul pe inovare, inovare socială în Italia, în Slovenia, Slovenia și așa mai departe. Bineînțeles că Curtea de Conturi a identificat multe probleme, dar noi zicem că pe ansamblu impactul și consecințele au fost pozitive. Noi acceptăm, bineînțeles, recomandările curții în ce privește suprapunerea de servicii care a fost menționată, vom vedea cu InvestEU cum vom uh, rearanja lucrurile și cooperăm cu toate serviciile Comisiei și pentru a lucra împreună cu BEI, principalul nostru partener în acest sens, și de asemenea pentru a dezvolta uh, platforma orientată mai mult pe plan local, așa cum a sugerat domnul Fernandes. Ca uh, acolo, bineînțeles, la fața locului se poate să fie uh, date aceste sfaturi, această consiliere. Așa cum s-a spus în uh, raportul uh, curții și raportul Parlamentului, noi ne-am preluat uh, aceste sugestii că trebuie să îmbunătățim situația și impactul platformei și ca asta să devină o poveste de succes în viitor. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, încercăm încă o dată cu Maria. Înțeleg că ai o conexiune un pic mai bine. Încearcă. Press speak button, please. Apasă butonul de speak, te rog. No? Nu este. Ok, Maria, mm, Le doy la palabra durante tres minutos. Acum trei minute pentru Frank Lee, care șef de divizie la servicii de consiliere la uh, Platforma Europeană pentru Consiliere în Investiții. Por favor. Yes, I will. Thank you. Uh... Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc Parlamentului pentru că permite Băncii Europene de Investiții să se exprime. Nu o să spun prea multe pentru că colegul de la Comisia Europeană, domnul uh, Casoni, a spus uh, lucruri cu care sunt de acord pe deplin în legătură cu conținutul raportului. Dar vreau să subliniez câteva lucruri. Totuși, considerăm că momentul în care s-a avut loc auditul în 2018 a fost unul prea timpuriu ca să se poată trage într-adevăr niște concluzii legate de impactul uh, acestei platforme, așa cum a spus și colegul de la comisie, din 2018 uh, încoace s-au petrecut multe lucruri, inclusiv uh, faptul că la BEI a sporit foarte mult activitatea legată de investiții um, în această perioadă. Aș mai spune un lucru, așa cum spune și domnul Castoni, și anume că această platformă de consiliere este un uh, bun model de furnizare acestui de acestei consiliere. Ne bazăm pe 20 de ani de consiliere și asistență tehnică. Este un model foarte bun pentru uh, consiliere țintită este un model care nu servește anumitor criterii uh, sectoriale sau și așa mai departe, ci ne bazăm pe experiența și expertiza noastră la BEI și la nivelul partenerilor noștri locali pentru a aduce soluții țintite, clar țintite uh, pentru a răspunde la anumite uh, cereri și solicitări. Mi se pare că este un instrument foarte bun și așa cum a spus și domnul Casoni, credem totuși că satisfacția beneficiarilor arată că este și eficace. Mai multe intervenții au arătat uh, un alt aspect legat de această platformă, și anume noi ne bucurăm că de când s-a încheiat auditul, noi am putut într-adevăr să extindem parteneriatul nostru cu băncile de promovare și comerciale din Uniunea Europeană și s-au semnat mai multe astfel de acorduri cu băncile respective din Uniunea Europeană, șapte, și suntem în negocieri pentru altele. am pus deoparte 7 milioane ca buget pentru această platformă, tocmai pentru a lucra cu băncile naționale uh, de promovare și comerciale, pentru ca ele să furnizeze servicii de consiliere uh, pe teren. Și cred că asta poate cumva să atenueze o serie dintre criticile care au fost demise. Bineînțeles că e loc și de mai bine. Am parcurs uh, concluziile și înțelegem care este propunerea Comisiei de a avea o astfel de platformă și pentru investiu. Și Mulțumesc! Anemi Turtelblum. Acum, Anemi Bloom, dacă dorește să intervină din nou. Trei minute. Le daremos la palabra a al final. Îi dăm cuvântul Mariei la final. Sí, Anemi, tienes tres minutos. Uh, thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Cred că multe dintre întrebările puse sunt foarte pertinente pentru viitorul asistenței tehnice și consilierii de acest gen europeană și mai cu seamă când vine vorba de platforma Invest EU care este pe cale să, să fie pusă la punct. Da, este adevărat că în moment în acest moment există tot mai multă uh, cooperare cu băncile naționale de promovare uh, față de momentul în care a făcut auditul. Uh, noi am spus în raport că având de vedere complexitatea juridică și capacitatea incompletă a platformei de a promova cooperarea, probabil că acoperirea geografică n-a fost la înălțimea așteptărilor cooperarea dintre platformă și uh, Băncii naționale de promovare este absolut esențială pentru a avea o astfel de acoperire geografică. Domnul Fernandez a spus la început că este vorba, da, într-adevăr, de o platformă bazată pe cerere. Am spus asta în punctul 61, dar nivelul de solicitare nu a fost uh, suficient. Ce vreau să spun asta, cu asta? Având în vedere că e vorba de un instrument bazat pe cerere, începuturile au fost uh, lente, foarte lente pentru această platformă. Și de aceea uh, acoperirea geografică n-a fost uh, complet satisfăcătoare și trebuie să lucreze mai bine cu instituțiile de profil din state. În raport se spune că trebuie să fie mai multă cooperare tocmai cu aceste bani naționale de promovare um, care să poată să ducă la un acces sporit la serviciile platformei și, așa cum a recunoscut și Comisia și BEI, suntem pe calea cea bună pentru că tot mai multe sarcini de acest tip au fost uh, deja atribuite acestor instituții. În ceea ce privește țintirea priorităților, uh, Așa cum vedeți în recomandarea noastră cu numărul 2, am spus că Comitetul de Coordonare trebuie să sprijină mai mult, inclusiv cu resurse pe măsură, uh, cu criterii specifice, cu monitorizare și cu o cooperare strânsă cu băncile naționale de promovare. Am avut auditul în 2018, astăzi în 2020 nu sunt convinsă că totul s-a rezolvat. Avem criterii mai bune, proceduri mai bune și monitorizarea acestora. Uh, probabil, asta rămâne de văzut, însă mă bucur să aud că lucrurile se mișcă. Nu în ultimul rând, aș dori să subliniez recomandarea noastră cu numărul 4 care poate da răspunsul la întrebări ridicate astăzi și anume trebuie să există o mai bună evaluare a nevoilor de consoliere și lipsei de cerere uh, care poate să manifeste având în vedere primii trei ani de funcționare. Da, am făcut uh, auditul în 2018. Uh, nu era primul an de funcționare, și al treilea, ne-am gândit că după trei ani de funcționare, platforma poate că deja a început să funcționeze așa cum trebuie și că dă rezultate. Bun, raportul nostru e finalizat la sfârșitul lui 2018 și am constatat că doar 1% a reprezentat uh, finanțare este foarte clar că nevoia de acoperire geografică este mare, ca și nevoia de cooperare, de o monitorizare a procedurilor cu mai bune criterii și cu mai buni indicatori. Asta ar fi tare util, mai ales în criza economică actuală pe care o traversează Europa, pentru că o bună asistență tehnică poate să aducă la rândul său mai multe investiții necesare în Europa. Maria Mulțumim, Maria, ești acolo. Ultima încercare. No? No? Me dice servicios técnicos que no... Serviciile tehnice îmi spun că nu se poate face conexiunea, îmi pare foarte rău. Trecem la următorul punct. Avem un uh, raport special, numărul 9 din 2020, cu privire la descărcare uh, rețeaua TNT. Îi dau cuvântul lui Ladislav Balco de la Curtea de Conturi. Șapte minute aveți. Siete. Señor Ladislav? Domnule Ladislav, nu este conectat. Dacă nu e conectat, nu putem să continuăm. Señor Ladislav. Domnule Ladislav. Bueno, pues vamos a pasar a, a dar la... Dăm atunci cuvântul raportorului, domnul Marian Marinescu. Aveți 5 uh, minute. Sunteți omniprezenți, sunteți peste tot. No, oh, but I was in the office. Nu, dar eram la birou. Dar conexiunea nu era chiar așa de bună, e mai bine așa în direct. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru acest uh, raport uh, special al Curții de Conturi, care mi se pare foarte bun și complet. Vreau doar să vă spun că avem două tipuri de rețele pentru uh, drumuri, șosele și căi ferate. Uh, cele esențiale și um, uh, restul uh, rețelelor finanțate din fonduri diferite, rețeaua cuprinzătoare, respectiv cea centrală. Și dacă statul membru dorește, poate să financeze și rețeaua esențială. Aceasta trebuie finalizată până în 2030. Așa cum uh, stau lucrurile acum, va fi foarte greu să ajungem la această țintă. Așadar, și eu și Curtea de Conturi invităm Comisia să insiste că toate fondurile europene trebuie să fie folosite pentru rețeaua esențială, pentru că avem nevoie de astfel de rețea în Europa. Ați văzut ce se întâmplă în momente de criză și mobilitatea e chiar fundația pentru creșterea economiei. E acum așadar momentul să insistăm pe acest lucru în discuțiile cu statele membre, pentru că acum se negociază acordurile de parteneriat și în același timp statele membre uh, fac programele operaționale și în același timp invităm statele membre să folosească Smart TNT, regulamentul Smart TNT, pentru a contribui la dezvoltarea conexiunilor transfrontaliere. Vrem să avem o supraveghere constantă a dezvoltării rețelei esențiale. În același timp, trebuie ca în paralel să știm și care este situația uh, actualizării, ca să spunem așa, autostrăzilor cu punctele de livrare pentru noi uh, combustibile alternativi. Putem ajunge la situația în care să avem uh, autoturisme electrice sau pe alți combustibili fără a avea posibilitatea să le asigurăm uh, alimentarea cu acei combustibili și de aceea mai sunt multe de făcut. Iată lucrurile cele mai importante, după părerea mea. Este adevărat că, știți, fondul de coeziune și fondul uh, ERDF sunt ambele supuse managementului partajat. Comisia, așadar, nu are competențe de pline de a negocia cu statele membre pentru a vedea care proiect trebuie finanțat sau nu. Însă, poate uh, propune și discuta cu statele membre și le poate convinge că rețeaua esențială uh, este prima țintă care trebuie atinsă până în 2030. Mulțumesc! Mulțumim, Marian. Andrei Novakov, ești acolo? A, concederte un minut. Ai un minut la dispoziție. Not connected? Bueno. Nu e conectat. Señor Ladislav Balco, este... Domnule Ladislav Balco, dacă sunteți conectat, aveți cuvântul șapte minute ca să prezentați raportul special. Mr. Balco, please Hello? press the speak button. Can you, can you hear me? Muy mal. Le vimos muy... Ahora le vemos... Foarte prost vă auzim. Vă vedem acum. Vă rugăm să um, poziționați mai bine camera ca să vă și vedem. Acum nu vă mai vedem. Tehnologia es así. Așa e cu tehnologia. Continuamos y luego volvemos a Continuăm și încercăm mai târziu. Acum mi-a venit și mie rândul. Am și eu uh, o intervenție pentru că aș dori să mulțumesc în primul rând Uh, Curții de Conturi și domnului uh, uh, Ladislav pentru raport și domnului Marinescu pentru munca făcută. Este un raport foarte important pentru mine pentru că um, urmăresc acest raport privind rețeaua noastră și în Comisia Tran, care este esențială pentru um, dezvoltarea teritorială a Uniunii Europene și pentru îndeplinirea obiectivelor Pactului Verde. Coridoarele trebuie să fie gata în 2030, dar pentru aceasta trebuie să se abordeze mai multe elemente din acest raport. Sprijinim faptul că a trebuit să, să intervină Comisia și să garanteze că în următorul CFM programele operaționale uh, și um, acordurile instituționale trebuie să includă și uh, desăvârșirea rețelei. Până la urmă, în acordurile acestea trebuie ca statele membre trebuie să aibă clauze specifice pentru îndeplinirea termenilor fixate conexiunile între zonele transfrontaliere ar trebui să facă parte din programele operaționale și sperăm că aplicarea Smart TNT va aduce la o mai bună implementare a acestor um, proiecte. Ne preocupă faptul că nu există criterii comune um, și obligatorii și de asemenea trebuie să se asigure o finanțare uh, adecvată și de asemenea și acces la mm, uh, combustibili alternativ pentru o dezvoltare durabilă. Și în încheiere trebuie să consolidăm guvernanța europeană a rețelei, uh, întărind rolul de supraveghere al Comisiei și stabilind obiective intermediare uh, care să fie monitorizate de către Comisie și implementând uh, măsuri de colecție dacă e nevoie când e vorba de uh, indicatorii comuni uh, și o, o urmărire uh, periodică ar trebui să fie obligatorii. Și de asemenea e foarte important partea de menținere, de mentenanță. Planurile acum um, ar trebui să fie redactate pentru o monitorizare a mentenanței. De asemenea, sunt de acord cu raportorul că includerea unor noi coridoare ar um, dificulta realizarea rețelei în termenele stabilite. Balco, Balco. Senior Balco? Domnule Balco, sunteți acolo? Mr. Balco. Mr. Balco, please press the speak button at the bottom of your page, sir. Vă rugăm apăsați butonul speak din josul paginii. Continuamos, señora. Continuăm. Doamna Martina Dlabalova, aveți două minute. Nu este conectată? Nu este conectată. Cine mai urmează? Domnul Cearnețchi. Îl vedem, este aici, este conectat. Aveți cuvântul două minute. Dziękuję bardzo za zabranie Mulțumesc. Mă voi uh, pronunța foarte pe scurt. Nu, nu doresc să intervin, de fapt. Gracias, pues vamos a intentarlo con la comisión. Atunci încercăm cu comisia. Domnul Filip Centrin. Sunteți? Centrin. Da, mulțumesc. Aveți 5 minute. Sunt... A, și mai bine, sunteți aici. Aici nu sunt probleme cu conexiunea. Mulțumesc mult pentru posibilitatea de a interveni pe acest subiect. Mulțumesc, bineînțeles, și curții de conturi foarte mult pentru aviz și pentru buna cooperare pe care am avut-o cu curtea, cu redactarea acestui aviz. Cred că suntem cu toții de acord că dezvoltarea și desăvârșirea rețelei esențiale până în 2030 este absolut importantă și esențială. Și ne dorim cu toții să o avem și noi, și Uniunea, și statele membre, pentru că, într-adevăr, este un efort comun. Așa cum a arătat Curtea de Conturi, deja s-au făcut progrese bune, dar încă mai e nevoie și de altele. Sprijinul financiar dat de Uniune și-a dovedit uh, valoarea, dar mai sunt și carențe indicate și în aviz, care încă trebuie remediate. Mai avem puțin timp până în 2030, dar uh, termenul acesta limită se apropie și de ce e important să se ia acum pași, uh, măsurile necesare pentru acest proiect. Am vrea să salutăm și uh, raportul domnului Marinescu. Suntem uh, de acord cu multe dintre afirmațiile făcute acolo, însă cu unele uh, afirmații din raport nu putem fi de acord, cel puțin în forma în care sunt în documentul trimis în vederea acestei reuniuni. Pentru fondurile structurale, așa cum spunea și domnul Marinescu, Uh, discutăm acum cu statele membre și este momentul oportun să ne asigurăm că se stabilesc prioritățile corecte. Și, și aș vrea să mai arăt și că în raportul Curții de Conturi aceasta a recunoscut că deja am făcut acest lucru pentru perioada 2014-2020 și, bineînțeles, o să ne străduim să facem același lucru și în perioada următoare. Trebuie găsit un echilibru bun între rețeaua esențială și uh, restul rețelelor de completare și uh, trebuie să ne gândim și la obiectivele pactului ecologic și la obiectivele de decarbonizare și ecologizare. Dacă e vorba de Smart TNT, într-adevăr e o legislație foarte importantă, cu siguranță uh, ne dorim să fie adoptată rapid. Aici depindem de Consiliu și de Parlament pentru ca ea să apară în sfârșit în jurnalul oficial după trialogurile de succes pe care le-am avut, astfel încât directiva să intre în vigoare și statele membre să o implementeze. Bineînțeles că o să le o să fim alături de statele membre ca să ne asigurăm că acordarea de autorizații pentru proiecte nu mai este un obstacol sau acea parte a proiectului care le întârzie, care întârzie proiectul, ci uh, un mic pas către realizarea proiectului. S-a mai menționat și uh, locurile sigure de parcare. Dumneavoastră, doamnă președinte, vorbeați despre ele și aici am vrea să atragem atenția asupra faptului că legislația socială permite acum Comisiei să adopte standarde pentru uh, parcări sigure și lucrăm la aceasta, așa că ar trebui să avem o opinie clară în câteva luni și să prezentăm o primă versiune în uh, grupul de experți din noiembrie. V-ați referit și la mentenanță. Un alt uh, aspect de care a ținut seama și Curtea de Conturi. Formularea e foarte prudentă și suntem de acord, pentru că, să nu uităm, mentenanța în special este o răspundere a statelor membre, statele membre au arătat același lucru și în concluziile Consiliului în, privind același raport al Curții de Conturi și în același timp e o chestiune urgență dacă vorbim de uh, infrastructura de transport. Deci de, la analiza și evaluarea TNT trebuie să ne asigurăm uh, că statele membre au prevăzut și mentenanța infrastructurii și că aceasta e avut, în vedere și în ciclul de viață, când se construiește încă de la început infrastructura. E un raport foarte bun uh, care ne ajută și uh, în procesul nostru pentru revizuirea și analizarea atentii. Am acceptat și recomandările și lucrăm la implementarea lor pentru că avem uh, convingerea că ne pot consolida politicile. Mulțumesc foarte mult! Filip! Mulțumim foarte mult, Filip. Am avut probleme cu conexiunea cu domnul Balco. să dăm cuvântul Alexandrei Clis. Alexandra, si estás ahí, tienes la palabra para hacer Dacă sunteți conectat, puteți să luați cuvântul, să faceți și prezentare și rezumat, doi într-unul. Da, mulțumesc foarte mult. Uh, I will read uh, Mr. Balco's speech. Voi citi uh, intervenția domnului Balco. Yes, I apologize for interrupting you. Would you please turn over your yes. camera? Thank you. Yeah, yeah, exactly. I'm sorry, it's it. Îmi cer scuze. Voi citi intervenția sau contribuția domnului Balco. Bună ziua, doamnă președinte. Un transport durabil și eficient este esențial pentru că um, căile ferate și drumurile reprezintă principala proporție a mm, mobilității. Regulamentul privind TNT uh, a introdus și uh, diferențierea între rețeaua esențială și uh, cea complementară, care, iar cea esențială trebuie, se spune, încheiată până în 2030. Uh, și aceasta constă din acele elemente ale rețelei cuprinzătoare care au importanța strategică cea mai mare. Pentru a ajuta statele membre să-și dezvolte secțiunile respective din s au alocat aproximativ 78 de miliarde de euro pentru uh, drumuri, din care 40 aproximativ pentru uh, drumuri TNT. Și cea mai mare parte a fondurilor vin din uh, fondul de coeziune. Așadar, în audit am examinat eforturile pentru desăvârșirea rețelei esențiale și rolul comisiei în acest sens. Principalele întrebări din audit au fost dacă Uniunea a ajutat la Uh, desăvârșirea uh, rețelei esențiale și dacă s-au simțit beneficii pentru cetățeni și dacă s-a supravegheat corect uh, felul în care statele membre mențin drumurile și pregătesc desăvârșirea rețelei. Cam 62% din fondurile IRDF de coeziune și CEF sunt reprezentate de Spania, Portugalia și Franța și am constatat că, în general, dezvoltarea are rețelei uh, esențiale face progrese. Finanțarea Uniunii a contribuit la acest progres și în perioada 2013 uh, s-au construit peste 2000 de kilometri suplimentari de autostrăzi și uh, acest efort va continua și în perioada actuală. Acest lucru a redus uh, timpul de călătorie și uh, utilizarea autostrăzilor, dar mai sunt probleme încă cu folosirea acestei rețele esențiale. Prima observație este că dezvoltarea rețelei esențiale susținută din um, fonduri europene și cu acțiunea Comisiei progresează, însă, în ciuda tendințelor pozitive generale, în statele centrale și est-europene încă sunt întârzieri. Comisia a avut un rol important la nivel strategic și în perioada aceasta eh, finanțarea CEF se va eh, concentra pe tra- secțiunile transfrontaliere. Comisia a intervenit și a impus condiții pentru acordarea de uh, sprijin financiar și a negociat acorduri de parteneriate și programe operaționale care să prioritizeze rețeaua esențială. Mai sunt factori cheie care duc uh, la o funcționare defectuoasă a acestei rețele esențiale. Adică statele membre nu au aceleași priorități, nu focalizează investițiile pe rețeaua esențială. Din fondurile disponibile pentru perioada actuală de programare, statele membre au alocat special numai 44% pentru rețeaua esențială, astfel majoritatea finanțării a mers pentru restul rețelei pentru anumite coridoare am văzut că nu sunt uh, puncte de intersecție co- complete și lipsește uh, de asemenea și um, abilitatea Comisiei să ia măsuri corective la timp, pentru că monitorizarea nu acoperă întreaga rețea esențială, nu are obiective intermediare și date fiabile. Și ultimul factor care de, uh, împiedică funcționalitatea de plină este mentenanța asigurată de statele membre, care este insuficientă. Bugetul acordat descrește în loc să crească pe măsura creșterii rețelei. Pe baza concluziilor noastre, facem următoarele recomandări pe care Comisia le-a acceptat în întregime. Comisia ar trebui să prioritizeze investițiile în rețeaua esențială, asigurând că statele membre au planificarea necesară pentru ca întreaga rețea esențială să fie completă până în 2030, acordând atenție deosebită secțiunilor transfrontaliere și ca acestea să prioritizeze fondurile de coeziune IRDF uh, um, pentru investiții pentru rețeaua esențială, pentru ca aceasta să fie gata până în 2030. A doua recomandare să se crească aranjamentele de monitorizare pentru a se supraveghea progresele pentru rețeaua esențială și să ia măsuri corective prevăzute în regulamentul TNT. Cadrul de monitorizare ar trebui să includă întreaga rețea esențială, să aibă obiective intermediare, să impună statelor membre să furnizeze date și să permită o monitorizare a rezultatelor. Recomandăm apoi Comisiei să consolideze, consolideze abordarea proprie, luând măsuri pentru revizuirea regulamentului TNT, pentru a asigura mentenanța pe termen lung de către statele membre, pentru infrastructura existentă și cea viitoare. Mulțumesc foarte mult! Muchas gracias! Mulțumesc și în încheiere Dăm cuvântul din nou raportorului nostru, domnul Marinescu. Aveți două minute. Yeah, thank you very much. So, uh... Vă mulțumesc foarte mult. După cum spuneam, este o competență partajată între Comisie și statele membre. Este adevărat. Însă cred că Comisia ar putea încerca să se implice mai mult în decizia cu privire la proiecte, ba chiar și la partea de costuri. Pentru că constatăm o diferență foarte mare între un kilometru de autostradă dintr-un stat membru și uh, alt kilometru în alt stat membru. Știu că este greu, dar noi suntem Comisia Cont, deci noi uh, vrem ca banii europeni să nu fie cheltuiți fără o justificare bună. Așa că poate putem să ajutăm în această direcție. Că despre parcări, Comisia a menționat subiectul. Uh, Pachetul de mobilitate, pe lângă, după părerea mea, niște dispoziții destul de proaste, mai e una legată de parcări sigure. Eventual, ați putea să urmați dispoziția respectivă fără să mai așteptați altceva. Concluzia mea este că dacă în 2030 vrem să avem rețeaua centrală, chiar dacă extindem la căi ferate, la cel puțin cea centrală rutieră, trebuie să forțăm puțin uh, statele membre să investească în această rețea centrală, nu în alte autostrăzi care trece prin curtea unui uh, membru al Parlamentului sau al unui ministru. Mulțumesc foarte mult! Gracias! Mulțumesc! Și, în sfârșit, la această parte a reuniunii noastre avem raportul special 11 pe 2020, eficiența energetică a clădirilor. Urez bun venit și dau cuvântul domnului Joao Figueiredo de la Curtea de Conturi. Aveți șapte minute, domnule Figueiredo. Muchas gracias, señora Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Uh, președinte, voi vorbi puțină engleză. Vă mulțumesc că ne-ați permis să facem această prezentare scurtă cu privire la eficiența energetică a clădirilor. Doamnă președinte, stimați membrii ai Parlamentului, stimat uh, domnule raportor, um, Comisia s-a angajat că va acorda 30% pentru um, reducerea uh, Uh, pentru îmbunătățirea eficienței um, energetice. Iar la clădiri, uh, um, reducerea um, uh, consumului de energie reprezintă un element cheie. Este vorba de domeniul cu potențial de reducere cel mai ridicat. De aceea considerăm că raportul acesta de audit este important la, în Uniunea Europeană consumul de energie este în creștere față de 2014, așa că progresele înregistrate de statele membre cu privire la țintele de eficiență energetică ne arată că Uniunea Europeană probabil că nu își va întruni uh, țintele pentru 2020. Acesta este avizul nostru. S-au alocat uh, peste 14 miliarde pentru îmbunătățirea um, eficienței energetice a clădirilor, dintre care o mare parte a fost pentru clădiri rezidențiale. În plus, statele membre au luat decizii legate de alocarea a 2 uh, miliarde pentru clădirile rezidențiale. Principala problemă pe care o punem noi în uh, auditul nostru este dacă investițiile în uh, eficiența energetică la clădiri au fost făcute cu um, criterii care să îmbunătățească eficiența din punct de vedere al costurilor. Și pentru a răspunde la întrebarea aceasta, am uh, examina dacă mm, Comisia și statele membre au stabilit condițiile corespunzătoare pentru investiții și dacă au uh, aplicat criterii de selecție potrivite mm, statele membre. Am vizitat 5 state membre care au alocat mai mult sau mai puțin 3 miliarde din fondurile lor de coeziune pentru eficiența energetică a clădirilor. Noi am evaluat dacă bugetul acesta s-a folosit în mod eficient din punct de vedere al costurilor și dacă Comisia și statele membre au implementat recomandări care rămâneau uh, dintr-un raport anterior cu, în urmă cu câțiva ani legat de uh, clădirile publice. Comisia a dat niște orientări excesive Ehm, extinse. E vorba de o concluzie foarte bună, pentru că a venit cu orientări ehm, extinse pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor, inclusiv partea de eficiența costurilor, așa cum am menționat și în raportul um, anterior la care am făcut deja trimitere. De asemenea, am mai găsit și alte exemple de bune practici, de exemplu, utilizarea instrumentelor financiare îmbinate cu granturi și modularea nivelului um, ratei de uh, investiții pentru a uh, duce la mai multe investiții private și pentru a um, reduce riscul Uh, pierderilor. De asemenea, am um, constatat că statele membre au uh, solicitat ca proiectele să se bazeze pe un uh, audit energetic pentru a atinge niște niveluri de eficiență energetică și pentru a îmbunătăți um, notarea din punct de vedere energetic a clădirilor. Dar în multe um, state membre s-au alocat bugete pentru proiecte cumva primul venit, primul servit fără să se evalueze raportul cost-beneficii. Adică rare ori s-a făcut o prioritizare a proiectelor în funcție de nivelul de economie energetică sau uh, de costuri reduse. De asemenea, am constatat că sistemul actual nu vine cu date uh, legate de energia care s-a economisit prin cheltuirea fondurilor um, europene. Ceea ce înseamnă că Comisia nu poate să evalueze contribuția bugetului Uniunii Europene la țintele legate de eficiență energetică ale Uniunii. De asemenea, considerăm că nu um, nu se uh, măsoară prin indicatori alte avantaje pe care le-ar uh, avea aceste măsuri. În raportul anterior am conchis că eficiența din punct de vedere a costurilor nu uh, ghidează costurile care sunt aferente legate de um, clădiri și această concluzie este încă valabilă o gestiune proastă, mai ales în ceea ce privește selecția proiectelor, ar putea să uh, ducă la um, rezultate nu foarte bune în termen de investiție. În contextul de acum, în care avem ținte și mai ambițioase la eficiența uh, energetică și bugetele din ce în ce mai uh, strânse, eficiența costurilor, din punctul nostru de vedere, e mai importantă ca oricând, după părerea noastră. Pe baza aceasta, în auditul nostru, am uh, recomandat uh, o serie de lucruri. Aceste recomandări ar trebui să ajute Uniunea Europeană să-și atingă ținta de eficiență energetică din 2030 prin îmbunătățirea eficienței costurilor pentru um, politica de coeziune 2021-2027. Aici uh, acoperim planificarea și țintirea investițiilor, selectarea de proiecte, apoi um, economii mai mari cu costuri mai mici, asta prin evaluarea costurilor și beneficiilor. De asemenea, uh, utilizarea de indicator pentru a măsura economia de energie. Și sigur, pentru noi ă, toți este important să economisim energie cu cât mai puține costuri. Acestea au fost concluziile noastre și recomandările noastre. De asemenea, suntem conștienți că recent Comisia a venit cu o uh, comunicare care privește și înverzirea clădirilor, să fie mai ecologice. Ne bucurăm că în, această, în acest document se ține cont deja de câteva dintre preocupările noastre. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte și stimați membri, vă stau la dispoziție ca să vă răspund la întrebări dacă doriți acest lucru. Vă mulțumesc! Muchas gracias. Vamos a dar la Mulțumim. Dăm cuvântul raportorului, domnul Cristoforu. Aveți 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să mulțumesc raportorilor din umbră pentru cooperare și aș dori să-l felicit pe domnul Joao pentru munca excelentă pe care a făcut-o, pentru raportul excelent pe care a făcut-o, uh, acest accent pe eficiența costurilor. Liderii um, europeni s-au angajat să aloce 30% um, uh, din investiții până în 2030 și 32% pentru eficiența energetică și clădirile joacă un rol esențial în atingerea acestor ținte. Clădirile consumă cea mai mare parte a energiei și au potențialul cel mai mare de economisire. Comisia a acceptat recomandările curții, inclusiv uh, planificarea mai bună și țintirea proiectelor și plus uh, o selecție mai bună, cu proceduri mai bune și un cadru care să fie mai bine orientat către rezultate pentru a Uh, atinge mai uh, bine țintele de eficiență energetică și pentru o mai bună tragere la răspundere. Parlamentul European salută raportul special al Curții uh, și um, disponibilitatea Comisiei de a um, implementa recomandările cel puțin um, parțial. Avem acum un context de ambiție mai mare la eficiența energetică și Uh, partea de eficiență a costurilor, care acum este mai importantă ca oricând. Um, statele membre cer ca um, proiectele să se bazeze pe un uh, audit energetic, să vină cu un anumit nivel de economisire și să îmbunătățească nivelul um, clădirilor energetic, uh, în loc să le trateze primul venit, primul servit, pentru că în felul acesta nu se poate estima uh, eficiența costurilor și nu se poate face um, o reducere a costurilor. Sigur, eficiența costurilor nu mereu um, direcționează um, uh, proiectele și dacă s-ar face o selecție mai bună, atunci s-ar putea ajunge la economii mai mari de energie pe euro investit și se invită de asemenea Comisia să contribuie la atingerea țintelor de eficiență energetică prin îmbunătățirea eficienței costurilor în, poliția de, în politica de coeziune pe 2021-2027. Acest lucru se face prin aduce la avantaje cum ar fi o mai bună selectare a proiectelor și s-ar duce la economii mai mari. Asta într-o manieră mai eficientă din punct de vedere al costurilor. În plus, până acum finanțarea pentru programele de resort nu a fost suficient de mare. A trebuit, prin fondul de redresare european, să contribuim mai mult pentru ca statele membre să poată să ducă mai departe proiecte ambițioase de renovare. Avem de asemenea anunțul Comisiei de dublare a ratei de um, um, finanțare pentru, rata de, pentru proiectele de renovare, dar considerăm că e nevoie de mai multe măsuri și e nevoie de țintirea finanțării plus asistență care să ajute statele membre să absoarbă fondurile pentru renovarea clădirilor. Apoi, alocarea cheltuielilor pentru eficiență energetică în clădiri trebuie să se facă corect pentru toate statele membre. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnul Șandor Online, dacă sunteți conectat. Minutos. Aveți două minute. Adelante. Köszönöm szépen a szót. Eh, először is szeretném megköszönni ezt a remek prezentációt, emellett Engedjék meg, hogy... Vreau să dau, să mulțumesc uh, Curții de Conturi pentru ex, această prezentare excelentă. Ieri Comisia a publicat strategia legată de clădiri și e foarte legată de subiectul uh, din acest raport. Avem obiective de eficiență energetică pentru 2030. Acum, din păcate, s-a întrerupt legătura. Pronait, vuelves a intentarlo? Mai încerci o dată? Creo que a desaparecido. Cred că s-a întrerupt, nu mai vedem. Dau cuvântul lui Pascal Durand. Apoi încercăm din nou cu Șandor. Pascal, ai două minute. Merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Uneori merită să reamintim niște lucruri pentru că asta se poate face în în spirit pedagogic, nu-i așa? Care este contextul? 40% din energia consumată, 36% din emisiile din Europa uh, provin direct din consumul energetic al clădirilor. Acesta este contextul, este cunoscut, dar dacă vrem într-adevăr să ajungem la cei 55% din, ai comisiei sau mai mult, așa cum a votat Parlamentul până în 2030, trebuie să se facă ceva. Domnul Figueredu și domnul Cristoforu, domnul raportor, uh, a reamintit și el și le mulțumesc. Uh, sunt lucruri spuse practic într-un singur glas. Există un consens. Există o problemă. Da, știu sau nu știu cât timp îmi rămâne la dispoziție, vă rog să mă anunțați. În sfârșit, uh, foarte pe scurt, nu o să repet ceea ce s-a spus. Comisia a menționat că trebuie 165 de uh, milioane anual pentru a ajunge la obiectiv, e nevoie de investiții private și publice, iar cele publice să fie mai eficace. Iată problemele menționate. Comisia uh, se pleacă asupra problemei, statele membre nu toate, dar mai multe lucruri. În primul rând, uh, ameliorarea monitorizării în spiritul eficienței costurilor. Ne trebuie apoi o condiționalitate, poate obligatorie, a criteriilor comisiei, mai ales când vine vorba de performanța de mediu, apoi certificarea instrumentelor naționale și a subvențiilor uh, în domeniile acolo unde banii privați nu prea ajung și este clar că statele membre nu trebuie să ia numai banii de la fondurile structurale Um, și să vină și cu bani naționali uh, într-un spirit uh, de complementaritate. Dacă așa vom putea să procedăm, probabil și sunt convins de fapt că... Muchas Mulțumesc foarte mult. Șandor, ești conectat? Hello, can you Adelante. hear me and can si. you see me now? Si, puedes hablar. Mă auziți? Da. Vă rog. Mulțumesc foarte mult. O să continui limba maghiară. Megköszönni eh, az előbb elhangzott prezentációt. Spuneam că voiam să mulțumesc pentru prezentare și pentru comentarii și aș dori să spun că sunt mulțumit eh, de strategia prezentată de comisie ieri cu privire la clădiri, care este strâns legată de raportul acesta. În Austria, ca să putem să atingem obiectivele pentru 2030, trebuie să ținem cont de recomandările Curții de Conturi. În mandatul acesta, Parlamentul se confruntă uh, cu mai multe preocupări care sunt la fel de importante. N-am uh, angajat acum câțiva ani că vom face economii de energie în statele membre, că o să diminuăm cu 20% până în 2020. Și 40% din uh, energia consumată în Europeană și o mare parte din um, gazele cu efecte de seră uh, sunt cauzate de clădiri. Așa că trebuie să lucrăm la acest um, domeniu dacă să putem să atingem obiectivele stabilite. Din păcate, este foarte puțin probabil să atingem obiectivele pentru 2030. Trebuie să fim mult mai conștienți um, de uh, obiectivele din 2030, să fim mult mai eficienți și să sporim bugetul pus la dispoziție. În plus, trebuie să ținem cont și de eficiența folosirii fondurilor de coeziune. Eficiența energetică a clădirilor trebuie să fie sporită pentru a putea economisi energie și aici trebuie să ținem cont de o serie de factori care pot uh, contribui. Avem multe provocări sociale, uh, noi, uh, cei de la um, SND, am, um, ne-am manifestat de multe ori în acest sens. Trebuie să îmbunătățim situația în care trăiesc mulți dintre uh, cetățenii europeni, uh, să reducem sărăcia energetică, să reducem facturile legate de încălzire, sunt eforturi pe care trebuie să le facem an de an și atunci când vorbim despre eficiență energică, nu trebuie să uităm și aceste um, aspecte. Mulțumesc! Domnul Pexa, aveți acum cuvântul timp de două minute, dacă sunteți conectat. Vă rog. I hope you can hear me. So... Sper că mă auziți, doamnelor și domnilor eficiența energetică a clădirilor este o mare prioritate din cauza schimbărilor climatice accentuate. Clădirile consumă foarte multă energie, au un mare potențial de economisire a acesteia. E nevoie de inovare foarte multă și de soluții, mai ales când vine vorba de eficiența costurilor. Trebuie redusă uh, independența, dependența de, porturi de importuri de energie, rezolvate problemele de sănătate și așa mai departe. Multe uh, boli contagioase sunt legate de probleme uh, de proastă încălzire sau de alte sisteme de ventilație din clădire, din clădiri. scepticismul legat de schimbările climatice nu trebuie să ne împiedice să implementăm aceste proiecte atât de importante legate de eficiența clădirilor, așa cum s-a angajat și Comisia prin Green Deal. Vreau să-i mulțumesc Curții de Conturi pentru că a contribuit în mod independent la acest subiect. Mulțumesc! Gracias. Mulțumim! Acum Comisia. Nicola de Michelis. Sunteți aici? 5 minutos. Aveți 5 minute. Yes. Uh, Madam Chair, uh, good... Doamnă președinte, bună ziua, stimați membri ai Parlamentului, stimați membri ai Curții de Conturi. Această dezbatere, acest raport intervin la momentul potrivit, având în vedere activitatea recentă a Comisiei, inclusiv uh, planul Comisiei privind clădirile durabile. Și au apărut multe noutăți, uh, uh, așadar, din momentul în care raportul a fost întocmit. Green Deal face parte foarte clar din obiectivele politice prioritare ale Comisiei din următoarele luni și din următorii ani. Este foarte clar că eficiența costurilor se găsește în centrul discuției, dar nu uităm, mai sunt și alte obiective, cum ar fi elemente de coeziune socială și economică. Tot în ce privește eficiența energetică, de pildă lupta împotriva precarității și sărăciei energetice. Deci Comisia este perfect de acord cu abordarea raportului. Negocierile care încep acum pentru programele și strategie din statele membre trebuie să fie atent orientate în această direcție cu investițiile pe măsură, cu finanțările care se impun pentru combaterea schimbărilor climatice cu ținte foarte clare, fixate încă o dată în programe naționale și regionale, cu indicatori care să arate ce se face cu aceste resurse. De asemenea, Comisia, așa cum sunt scurte de conturi, a publicat niște orientări, niște îndrumări către statele membre. Vom continua să dialogăm cu ei în procesul de monitorizare și în timpul negocierilor pentru a asigura că statele membre folosesc criteriile de selecție potrivite. Însă, până la urmă, ce mai mult contează proiectul, iar gestiunea partajată până la urmă înseamnă că prima răspundere revine statului membru. Cum a spus curtea, suntem de acord uh, că da, trebuie îmbunătățit uh, modul în care se măsoară contribuția acestor politici la diferitele ținte propuse, dezvoltarea de indicatori care să permită agregarea datelor pe plan european referitoare la ce se face cu aceste resurse. Suntem mai ezidanți când vine vorba de uh, a avea indicatori uh, europeni pentru a reflecta eficiența costurilor, pentru că asta se reflectă în principal la fața locului în diverse țări, în diverse regiuni, pe diverse proiecte specific. Nu cred că e necesar să avem astfel de indicatori pe plan european. Acestea fiind spuse, mulțumesc Curții de Conturi pentru raportul său uh, bun și care intervine la momentul oportun orientat pe viitor și uh, mulțumim și raportorului pentru sprijinul acordat. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Acum, în numele curții, îi dăm cuvântul din nou uh, domnului Figherido. Aveți trei minute. Muchas gracias, señora presidente. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Să vorbesc în limba engleză încă o dată. Mulțumesc. Mulțumesc, doamna președinte, așadar, mulțumiri stimaților uh, europarlamentari care s-au exprimat aici, în principal domnului uh, raportor, dar și reprezentanților reprezentantului comisiei. Cred că am avut o dezbatere foarte interesantă M-aș referi la ce a spus unul dintre membrii Parlamentului dumneavoastră. Da, trebuie ca aceste lucruri să fie luate cât se poate de în serios și sunt convins că chiar și așa, chiar așa o vom face. Vreau să subliniez că am cooperat foarte bine cu Comisia în discuții cât se poate de deschise Eh, uneori poate că nu am fost de acord, dar până la urmă e vorba de o muncă comună foarte fructuoasă. Și în concluzie, dacă îmi permiteți, aș spune că pentru noi principala chestiune se referă la acele criterii de selecție a proiectelor. Avem niște ținte cât se poate de ambițioase în Europeană legate de schimbările climatice, de uh, pactul ecologic, Green Deal și așa mai departe. Și deci aceste ținte sunt foarte ambițioase. Știm foarte bine că economia de energie la nivelul clădirilor, mai ales în uh, parcul rezidențial, este absolut esențială și centrală, având în vedere faptul că vorbim despre un domeniu foarte important care va permite tocmai Uniunii Europene să atingă aceste ținte. Pentru noi, cel mai important, importantă rămâne această problemă, vă spuneam, a da, criteriilor de selecție a proiectelor. Înțeleg foarte clar uh, poziția Comisiei care spune că trebuie să fie cât se poate de clar faptul că selecția proiectelor care vor fi finanțate trebuie să fie o hotărâre care să se ia la nivelul statelor membre. Sunt de acord pe deplin cu această sintagmă, însă, înainte de a face așa ceva, cel mai important lucru de discutat și asta pentru a obține rezultate este definirea acelor criterii pentru selecționarea proiectelor care vor primi bani. Uh, iar aceste criterii trebuie să se bazeze pe ideea principală, și anume eficiența costurilor. Asta este chestiunea esențială. Mai sunt și altele, bineînțeles, legate de barierele la investiții, la rambursarea și amortizarea investițiilor, apoi cadrul de performanță. Bineînțeles, sunt multe întrebări aici și le-am și menționat în raportul nostru, dar aș spune totuși că principala problemă se referă la criteriile bazate pe eficiența costurilor care să ducă la uh, selecția proiectelor. Și încă o dată sunt de acord cu Comisia cum că aceste decizii trebuie să fie luate la nivelul statelor membre. Doamnă președinte, stimați europarlamentari, Cred că asta ar fi concluzia cea mai nimerită pentru această dezbatere. Vă mulțumesc foarte mult pentru inputul comisiei și contribuții extrem de valoroase. O să vedem ce se va petrece în continuare și cum vor fi respectate recomandările noastre. Mulțumesc! Muito obrigado. Para finalizar... Mulțumim frumos! Acum, în încheiere, dăm cuvântul uh, raportorului, domnul Cristoforu, două minute. I will just uh, say... Vreau, vreau să spun doar câteva cuvinte. Să spun câte ceva. Ca și Comisia, ca și Curtea de Conturi, practic vorbim într-un singur glas. Sunt de acord cu multe dintre sugestiile propuse în uh, raportul Curții de Conturi. Mulțumesc uh, domnului de la Curtea de Conturi pentru că ne-a dat un raport foarte bun. Mulțumesc și Comisiei din aceleași uh, motive. Ideea este să muncim, să lucrăm împreună cu colegii, cu raportorii din umbră, cu Comisia, cu Curtea de Conturi pentru a atinge acele obiective comune legate de eficiența energetică a clădirilor. O să încercăm să promovăm propriile noastre recomandări și sugestii constructive și sunt convins și optimist că vom reuși să punem în aplicare toate aceste propuneri și recomandări de la Comisie, de la Parlament și de la Curtea de Conturi. Mulțumesc! Mulțumim frumos tuturor participanților la prezentarea aceasta și la precedentele. Acum încheiem deocamdată ședința noastră și ne întoarcem la 5 fără un sfert. Multe mulțumiri!